Următorul punct pe ordinea de zi, spune președintele, declarațiile Consiliului și ale Comisiei, concluziile summitului de pe 25-26 iunie și reuniunea Eurogrupului de ieri, precum și situația actuală din Grecia. În primul rând, dau cuvântul președintele Consiliului European, Donald Tusk.